Posibil? Ok. Uh, sincer, eu sunt îngrijorată. It's translation? Yeah. Ok. Sunt îngrijorată pentru întârzierea semnificativă în implementarea sistemelor uh, informatice uh, în statele membre și s-a știut de fapt în 2016 că atunci când am uh, pornit nou cod vamal, Uniunea Vamală, multe state membre erau în urmă cu implementarea acestui sistem. Nu trebuie să mai spun uh, cât de important este pentru eficientizarea tranzacțiilor uh, să funcționăm în sistemul uh, informatic uh, al Uniunii Europene pentru transmiterea, eficiența controalelor, bineînțeles și reducând costurile pentru afaceri și riscul până la urmă pentru societate. Întrebarea mea este și sincer m-a surprins că nota din 30 mai 2017, nota făcută către grupul electronic de coordonare a vămilor, în care se spune foarte clar că acel angajament a măsurilor tranzitorii până în 2020 nu mai sunt valabile și că ne avertizați ca și comisie că nu mai este fezabil termenul de 2020. Întrebarea mea este, ce intenționați să faceți pentru a asigura că măsurile de siguranță și securitate pentru protejarea cetățenilor săi, dar și măsurile de facilitare pentru stimularea comerțului vor fi totuși furnizate până la 31 decembrie 2020, în loc să dați mandat de amânare a aplicării sistemelor încă 3-5 ani sau cine știe ce. Uh, perioadă mai aflăm peste trei ani? Este întrebarea pe care mi-au pus-o și uh, operatorii economici. Mulțumesc! Thank you very much. And then um, lastly, I have uh, Mr. Ivan Stefanik, please. Thank you very much, Madam Chair, and thank you, Commissioner, for your information. You mentioned the need for own resources, which I agree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 Madame Callas m'avait demandé ce qu'était le state of play pour, sur notre proposition euh, pour une directive sur euh, euh, Union Legal Framework for Customs Infringement and Sanctions. Uh, I would like to, to, to, to thank the committee and, and Madame Callas, who is your rapporteur, for their work on, uh, on this file. Uh, the adoption of IMCO report on the Commission proposal concerning sanctions